<laughs> Dear ladies and gentlemen, I think we can start. Doamne și domnilor, cred că putem începe și cei din spate care încă stau în picioare pot veni în față și lua loc. Aveți acolo căști, microfoane, traducere. Vă rog să folosiți locurile din față. Stimate domnule, stimați domn, dragi colegi, vă spun bun venit salutăm un grup din Mecklenburg-Vorpommern, vizitatori eh, din eh, Parlamentul local eh, și bine ați venit la noi la Comisia de Transporturi. Poate că putem să ne organizăm în așa fel încât cei din spate să-și dea seama că se pot așeza și în față. Wir kommen zu der Anhörung. Acum trecem la audieri, contribuția sistemului de transport la îndeplinirea obiectivelor UE 2030 în domeniul climei, politicii privind clima și energia. Și știm că va avea loc summitul de la Paris uh, pe teme climatice, de aceea am organizat această audiere. Mă bucur că sunt atâtea persoane în auditoriu. De aceea voi da mai întâi cuvântul domnului Gil Parniu, care este vicepreședintele Comisiei de Mediu, Envi, și raportorul uh, pe dosarul uh, menționat. Uh, domnule Parniu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această solicitare de intervenție. Vă, mulțumesc. Vă salut pe toți. Mă bucur să mă întâlnesc, să mă reîntâlnesc cu unii dintre dumneavoastră, mă întâlnesc în special la domnul Grihe cu care am fost coleg aici la Comisia de Transporturi timp de 5 ani, între 2009 și 2014. După cum a spus în vicepreședintele Comisiei de Mediu în prezent și care se ocupă de sănătate și securitate alimentară și de asemenea la Comisia de Control Bugetar și o a treia comisie de afaceri externe. Am cinstea de a fi raportor la acest text din proprie inițiativă spre un nou acord internațional în legătură cu clima la Paris. Acest text parlamentar a fost votat pe 14 octombrie în Parlamentul European cu o mare majoritate, 450 și ceva de voturi pentru. Am adoptat, deci cu o largă majoritate, raportul meu, pregătind astfel uh, poziția Parlamentului European pentru COP21 de pe 30 noiembrie până pe 11 decembrie la Paris. Împreună cu al 15 colegi, membri ai delegației oficiale a Parlamentului European, împreună cu domnul comisar Caniete, vom fi prezenți la acest uh, summit internațional la Paris, unde vom apăra, evident, pozițiile Uniunii Europene, inclusiv în materie de transporturi. Câteva cuvinte introductive ca să precizez, după cum știți, că e vorba de bătălia secolului, lupta împotriva schimbărilor climatice. Dincolo de lupta necesară împotriva acestor schimbări climatice, dacă nu se face nimic, toată lumea spune în prezent, e o creștere a temperaturii mondiale între 4,5 și 6 grade, ceea ce înseamnă că vor fi consecințe imediate ale acestei creștere a temperaturii pe glob. O să dau un exemplu din presa, chiar și belgeană, dacă e o creștere a temperaturii până la sfârșitul secolului cu 4 grade, ar fi o scufundare a capitalei belgiene, adică orașul Bruxelles, domnule deputat, până la sfârșitul secolului curent. Deci e ceva urgent după eșecul uh, de la Copenhaga să se găsească în fine o soluție la Paris cu ocazia acestui sfârșit de an 2015. După cum știți, toată lumea se mobilizează, se concertează pentru ca la Paris să, să reușească inclusiv țări care la Kyoto în 1997 n-au dorit să semneze acordul de la Kyoto. SUA, China și alte țări. Doar 38 de state industrializate au semnat și ratificat acordul de la Kyoto în 1997. Dar în prezent, din 197 de delegații care vor fi în decembrie la COP21, 150 de țări și-au transmis contribuția națională, care permite astfel în prezent, în actuala etapă a contribuțiilor naționale care ne-au fost transmise. E vorba de o creștere a temperaturii de 2,7 grade. Trebuie să se facă un efort suplimentar. Știți că obiectivul acordului și al negocierilor internaționale de la Paris, dorim ca la Paris să facem în așa fel încât acordul la care se va ajunge să permită o creștere de temperatură de cel mult 2 grade. Vedem așadar că e o miză uriașă. Vrem să ajungem la un acord universal. Suntem pe calea cea bună, având în vedere numărul mare de contribuții naționale. Vedem de asemenea cu țări foarte importante, SUA, China, dar și India, care doresc să se ajungă la o soluție. Vă reamintesc că semnarea unui acord foarte recent între președintele Franței, domnul Hollande, și președintele chinez acum câteva zile. E foarte important așadar ca dincolo de acest acord universal să avem și un acord constrângător, obligatoriu pe plan juridic, pentru că știm intențiile bune de la sfârșitul lui 2015 se pot regăsi în alte intenții în lunile sau anii care vin. De unde și această voință pe care o avem de exista o clauză de revizuire din 5 în 5 ani care să permită să, din 5 în 5 ani să se controleze contribuțiile naționale sau să se controleze acordul de la Paris pentru că, într-adevăr, să putem în mod obligatoriu pe plan juridic să obligăm cu tare cu, sau cu tare țară să-și revadă foaia de parcurs ținând cont de ce a semnat ocazia acestei reuniuni COP21 de la Paris. Și evident, avem obiective. Un obiectiv ambițios pentru Uniunea Europeană de a reduce emisiile de carbon cu 40% până în 2030 în Europa și în lume, în total, până în 2050. Aceste obiective, reamintim în raport, vor fi atinse dacă și doar dacă sectorul de transporturi își aduce contribuția de plină, pentru că reamintesc că în acest raport acest sector e al doilea mare emițător de gaze cu efecte de seră din lume și singurul în care emisiile de gaze cu efecte de seră n-au încetat să crească hmm, cu o creștere de 30% în ultimii 25 de ani. Deci trebuie să facem în așa fel încât să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Există mai multe căi de urmat. Precizez în raport 5 astfel de căi în sectorul transporturilor pentru a avea un efect de pârghie și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în domeniul transporturilor. În primul rând, <clears throat> ca energiile regenerabile să atingă 30% în Europa până în 2030. Cea mai mare parte a energiei consumate în Europa <clears throat> în transporturi, care reprezintă 31,6% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră conform Eurostat. E evident că dacă vrem să respectăm aceste angajamente europene, trebuie în primul rând să ne concentrăm pe acest sector cu dezvoltarea, de exemplu, a biocarburanților de a doua generație, generalizarea automobilor hibrid pe foarte scurt, termen foarte scurt și în termen mediu și scurt dezvoltarea de automobile electrice. Al doilea efect de pârghie, suprimând subvențiile pentru energii fosile până în 2020. Conform FMI, 4500 de miliarde de euro au fost cheltuite pentru subvenții în uh, domeniul carburantului fosil. China dă 2300 de miliarde de dolari de subvenții pe an, e adevărat pentru Rusia, 335 de miliarde de dolari, SUA 700 de miliarde de dolari, India 277 miliarde, Japonia 157 de miliarde și 300 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană ca subvenții pentru combustibilii fosile. Reducând și apoi suprimând aceste subvenții, vom debloca subvențiile și investițiile necesare pentru dezvoltarea de energii curate, în special în sectorul de transporturi. Al treilea efect de pârghie, cerem în raport sectorului de transporturi internaționale să respecte obiectivul de 2 grade. E vorba de un imperativ pentru a lupta cu adevărat împotriva acestei schimbări climatice. Organizația Maritimă Internațională și Organizația Vieții Civile Internaționale trebuie să se angajeze ferm împotriva acestei schimbări climatice. Sunt pe o pantă a emisiilor în prezent, e vorba de gaze cu efect de seră. Mai subliniez în raport importanța dezvoltării transportului public aerian, propuneri concrete sunt făcute pentru a însoți în Uniunea Europeană agenda soluțiilor, pentru că dincolo de acordul 21, COP21 la Paris, trebuie apoi să facem totul pentru că în această agenda soluțiilor colectivitățile teritoriale și locale, asociațiile, ONG-urile și orice investitor sau întreprindere privată să poată să permite să dezvolte aceste tipuri de transporturi și în special în mediul urban, transportul public urban. În fine, chestiunea financiară este din nou crucială, se spune acest lucru, ar fi piatra de hotare a acordului nostru de la Paris. Trebuie și în acest sens să facem în așa fel încât, din motivele menționate aici, că să existe un pachet financiar uh, puternic care să permită finanțarea țărilor în curs de dezvoltare, în special prin mijloace de transport și organizare mai durabilă a transporturilor. E cazul țărilor emergente care au nevoie de sprijinul nostru, de fondul verde, acele 100 de miliarde de dolari pe care dorim să le adoptăm destinată acestor țări vulnerabile care au atât de mare nevoie de noi pentru a putea să lupte cu mai mare eficacitate împotriva schimbărilor climatice. Și, în fine, sectorul transporturilor are un rol determinat dincolo de această luptă. Acordul COP21 trebuie să fie de asemenea un punct de pornire pentru o schimbare de paradigmă. Știm acest lucru, în special în materie de economie circulară, dar și de economie legată de sectorul transporturilor, o nouă economie legată de sectorul transporturilor. Trebuie să arătăm direcția în care să ne îndreptăm și e ocazia ca la COP21 să se precizeze această direcție, ca și generația viitoare să poată spune că nu doar la Paris în 2015 s-a luptat împotriva schimbării climatice, această creștere să se limiteze la 2 grade până la sfârșitul secolului și în același timp în fața acestor nedreptăți ale economiei, această schimbare de paradigma economică a văzut lumina zilei mulțumită acordului de la COP21 și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Mulțumesc. Uh, Dan. Și Mergem acum la prima discuție cu experți. Îi spun bun venit lui Klaus Zeibt de la Institutul Wuppertal, pe Hans Bruinix de la Agenția Europeană pentru Mediu și pe Peter Wies de la DigiMovie, deci de la Comisie. Fiecare uh, va lua cuvântul pentru 10 minute. Începem cu Klaus Zeibt. Vă rog. Ați auzit numele meu, eu sunt Klaus Zaib de la Institutul Wuppertal, care este unul dintre cele mai mari institute de cercetare în domeniul uh, durabilității, energiei, transportului și așa mai departe. Um, urmărim toate procesele legate de schimbările climatice, de asemenea de limitele planetare, acel uh, concept de planetary boundaries și în următoarele minute vă voi, mă voi concentra pe o perspectivă globală și amplă legată de urgențele și provocările pe care le întâmpinăm în uh, deceniile ce vor urma. Ceea ce știm noi astăzi este faptul că Uh, pentru a ne apropia de acel obiectiv de 2 grade, trebuie să întreprindem acțiuni ample, acțiuni de transformare la uh, nivel uh, global. Va fi mai nevoie de mai mult decât de doar un progres tehnologic. Asta am descoperit prin cercetările noastre. Va fi uh, o transformare profundă în sistemele socioeconomice, ecologice și așa mai departe, de care va fi nevoie. Ceea ce putem face, ne putem arunca o privire asupra tendențelor actuale și a curbelor aferente. Ne-am uitat uh, la o astfel de curbă în uh, transporturi, uh, evoluția din trecut până spre viitor. Apoi domnul Brunix va face acest lucru pentru nivelul european în prezentarea sa, dar vedem aici această curbă de trend că avem o scădere uh, o creștere din 1970 uh, până în 2010 uh, de 2,8 gigatone. E vorba de emisiile uh, de gaze de, cu efect de seră. 6,7% până la 7, o creștere de, de emisii de CO2 și asta din cauza globalizării, din cauza prosperității, în creștere economici, creșterii economice, deci evoluții socioeconomice, aș zice. Tot ceea ce facem în prezent, creșterea verde, aici este vorba despre o dinamizare bazată pe reflexii în societate, avem uh, inovații în societatea noastră, suntem mai mobili și mergem înainte cumva, iar asta uh, duce la o creștere a cererii în transporturi și a traficului automat. Aici câteva cifre din domeniul transporturilor, ponderea lor în totalul emisiilor în 2010 27% și se preconizează, conform calculelor, că va crește de la 6,7 la 12 gigatone de CO2. Și asta, în principal, din cauza tuturor activităților noastre, eu cred că aici va trebui să ne reformăm sistemele în, în care vor fi mai multe vehicule, lucru care ne duce pur și simplu în această situație. Pur și simplu ne uităm și la toate emisiile indirecte, dacă ne uităm și la aceste emisii indirecte, cantitatea va crește și mai mult. Costurile estimate, cifră înaintată de Banca Mondială, când uh, reflectăm sau când uh, plănuim schimbarea sistemelor de transport, ne gândim la costuri și la latura economică. Desigur, uh, în ceea ce privește drumurile și străzile, Banca Mondială estimează că avem nevoie de ...100 de dolari pe kilometru pe an pentru a ne rearanja, reamenaja uh, infrastructura rutieră. Cred că este o estimare, dar este interesantă pentru că ne arată cum uh, vor fi negocierile situate și în jurul conceptului de protecție a mediului și așa mai departe. Am avea nevoie uh, de aceste sume pentru a schimba sistemul din punct de vedere tehnic, costurile estimate fiind între 70 și 100 de miliarde uh, pentru această adaptare a procesului tehnologic. Există un potențial mare și vă rog să trecem la următorul diapozitiv. Vă mulțumesc, Hans. Următorul diapozitiv ne arată ceea ce spunem dezbaterii comune. Trebuie să schimbăm această transformare modală. În filozofia noastră spune că nu trebuie să îngrădim mobilitatea și cererea în transporturi. Vă voi ilustra acest lucru ceva mai târziu pe baza unei imagini. Trebuie regândită această filozofie. Asta este valabil doar pentru zona de mărfuri. Evoluția actuală, globalizare, uh, investițiile în infrastructură, modelele operaționale, se referă la acest sector al, uh, al uh, transportului mediu, deci infrastructura rutieră pentru transporturi pe durată medie, nu numai piața poate regla aceste lucruri, după opinia, în opinia mea, este nevoie și de intervenții politice pentru a schimba sistemele actuale. Întrebările care revin, ne întrebam aceste lucruri și la noi la institut, mulți dintre noi lucrează la aceste aspecte, avem angajați care se ocupă de aviație, apoi alții care se ocupă de transporturile maritime și alții care se ocupă de infrastructura rutieră și feroviară, precum persoana mea. Domnul Huber, de exemplu, a spus că este nevoie de o limită de viteză pentru încălzirea globală și asta este bine că s-a folosit acest termen care este regăsit și în uh, transporturi. Este o problemă, credem noi, acest angajament uh, legat de cele două grade pentru sectorul uh, transporturilor. Și problema a fost că nu a fost uh, inclus în proiectul de ADP pentru Paris. A trebui să privim totul într-o perspectivă mai largă când vorbim despre emisiile de gaze cu efect de seră. Toate aceste interacțiuni în sistemele complexe sunt, de fapt, cauzele încălzirii globale. De aceea trebuie să analizăm mai profund această chestiune. Am menționat deja aceste lucruri. Dacă progresul tehnologic și schimbările de comportament, dacă ele sunt suficiente pentru a decupla mobilitatea în creștere uh, în, uh, în uh, societățile moderne capitaliste. În ciuda îmbunătățirilor tehnice, și văd acest lucru în Germania în prezent cu vehicule electrice, există un studiu al guvernului guvernului german cu privire la mobilitatea electrică și se vede că nu e vorba doar despre tehnologie, ci despre diferențele în rutinele sociale atunci când folosești o mașină electrică. Trebuie să te gândești altfel, trebuie să-ți gândești, regândești filozofia. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult asupra laturii sociale a schimbărilor tehnologice. Și, la final, se pune o altă întrebare, dacă putem reuși acest lucru fără a îngrădi cererea de mobilitate. Poate că pe viitor vor fi sisteme de transport care uh, vor uh, scădea distanțele nave- pentru navetiști și asta înseamnă o, o propunere uh, a institutului nostru înaintată la Paris. Deci, tehnologia singură nu va reuși sau poate nu va reuși să ne salveze. Este nevoie de o schimbare profundă a societății și o schimbare a sistemului de cerere, a schimbării a cererii de mobilitate. Mulțumesc, mai ales pentru, și pentru că ați respectat timpul alocat și acum dau cuvântul lui Hans Brunix de la Agenția Europeană de Mediu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi spune ultimele concluzii ale agenției noastre de mediu în ceea ce privește schimbările climatice, emisiile de gaze cu efect de seră și transporturi. Ce vă voi spune astăzi se bazează pe trei documente pe care le-am elaborat în agenție. În primul rând, uh, un uh, document de prognoză și proiecție care urmărește efectele emisiilor și, în al doilea rând, raportul de mediu pe care îl vom publica înainte de sărbători și apoi raportul cu privire la datele producătorilor de uh, din industria auto, care va fi publicat de asemenea. Aș vrea deja să comunic că noi lucrăm la un raport cu privire la uh, reușita pe viitor a mobilității electrice, respectiv a vehiculelor electrice în uh, contextul emisiilor. Când aruncăm o privire? În momentul în care ne uităm la obiectivele din Europa, obiectivul general pentru transporturi, când vine vorba de emisiile de gaze pentru 2030, este următorul. Ar fi acesta ar fi cu 8% mai mare decât 1990. V-ați gândi că este un obiectiv crescut, dar dacă comparați cu nivelul maxim din 2007, este mai mult de, cu mai mult de 20% decât acea perioadă de vârf până în 2020. Dacă că mai departe în, în viitor, în 2050, încercăm uh, să obținem o scădere de 60% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Și dacă uitați la acest grafic, asta înseamnă că panta curbei de decarbonizare între 2030 și 2050 va trebui să fie din ce în ce mai abruptă. Ceea ce, desigur, este o provocare importantă. Dacă ne uităm la uh, zona maritimă, este de 40% sub nivelul atins 2005. Asta tot până în 2050, ceea ce de asemenea reprezintă o îmbunătățire considerabilă, pentru că din 1990 am observat o creștere de aproape 30% în domeniul maritim. Cam atât despre obiective. Dar acum este interesant să și comparăm uh, mobilitatea și transportul, uh, transporturile cu alte sectoare, când vine vorba despre emisii. Dacă uitați la prima curbă, aici sunt ilustrate uh, transporturile, singurul sector din Europa care din 1990 și-a uh, crescut emisiile. Acum ne situăm la 20% peste nivelul din 90. Aviația aproape și-a dublat emisiile din 1990, iar uh, în zona maritimă aproape 30%. După cum vedeți, se vede un trend uh, descendent din 2007, care, după cum spuneam, era nivelul maxim de vârf, și asta uh, având trei cauze politici, Uh, inițiative legislative, apoi comportamentul consumatorilor, mai ales în rândul cetățenilor tineri din orașe și, în al treilea rând, criza economică. Estimările noastre pentru 2014 era uh, că um, evoluția, se va, evoluția va încetini și că se va stagna în decine ce vor urma. Nu este însă Uh, conform cu obiectivele pe care ni le-am stabilit, menționate mai devreme. Dacă ne comparăm cu celelalte sectoare, alte industrii, emisiile din cauza deșeurilor provocate de deșeuri, transportul este singurul care a observat o creștere. Apoi, um, mai mult de 40% sunt provocate de uh, mașinile personale, um, autocarele și camioanele 19%, camioanele mici și microbuzele 8,7%. Știm că autoturismele sunt reglementate din 2009, camioanele și autocarele reglementate din 2011 și luc- uh, Europa lucrează în continuare la legislația pentru autocare și camioane. Ce este surprinzător pentru mulți dintre dumneavoastră este că aviația aviației revin doar 12% din emisii astăzi și navigația internațională este peste 12%. Deci sunt sectoare care, cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită pe viitor. După cum știți, în calitate de membri acestei comisii, majoritatea nu cad sub incidența uh, sectorului ETS. Emisiile mașinilor noi în Europa, autoturismelor, ele sunt în scădere. Evident că aici vorbim despre condiții de laborator care au fost uh, incluse în calcul. Dacă mă refer la anul trecut, asta poate nu v-a atras atenția, dar astăzi cred că știți despre ce e vorba. Când vine vorba despre emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de combustibil, avem o estimare de 20 până la 30% de creștere și cred că știți asta în momentul în care vă plimbați cu o mașină proprie, mașina personală. Când vine vorba despre noxe, e clar că cifrele obținute în laborator sunt cu, cu 5 până la 8% mai scăzute. Încercăm în fiecare an să urmărim evoluția, avem modele uh, de prognoză și producătorii de automobile trebuie să ne comunice datele obținute de ei. În 2014, încă 53% uh, dintre mașinile vândute în Europa erau pe diesel, dar unul dintre aspectele interesante ale acestei tendiții, dacă începi cu 2000, deci cea de-a doua și de-a treia linie, curba de sus, se referă la mașini cu motor pe benzină. Și cu verde este ilustrată evoluția motoarelor de diesel, de motorină. diferența între cele două s-a micșorat, aproape a dispărut de-a lungul anilor. Și asta este important de spus, pentru că există tot felul de mituri urbane legate de diferența dintre cele două tipuri de motor, pe benzină și motorină. Dacă observăm acum perspectivele politicilor, știm cu toții astăzi, într-adevăr, că avem de-a face cu obiective pentru 2020 sau 2030 și, la modul general, tendința arată că industria auto este de obicei înaintea obiectivelor. Deci, practic, ne atingem obiectivele înainte de termenele stabilite, până acum. Dacă ne uităm la viitor, 2030, vorbim despre acea cifră de 95 de CO2 pe kilometru. Estimările noastre ne spun că, având în vedere evoluția preconizată, vom atinge obiectivul uh, cu metodele pe care le avem astăzi. Dar dacă sărim către anul 2050 și vorbim despre 60% uh, reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, după cum ne indică cărțile albe, aici uh, este deja o altă provocare. Și știm că nu se va obține acest obiectiv doar prin uh, îmbunătățirea eficienței motoarelor pe combustie. Nu se poate atinge această cifră cine va construi autoturismul viitorului? Vor fi producătorii tradiționali sau vor fi firme de genul Google și Amazon care lucrează la astfel de îmbunătățiri tehnologice și care gândesc în afara limitelor tradiționale? În al doilea rând, modelul de business, de afaceri. Știm uh, când ne luăm o mașină că există Eh, dispozitive precum GPS-ul care e folosit doar 8% din timp și 2% din acest sistem este folosit pentru parcare și așa mai departe. Oare acesta este modelul de business pentru viitor dacă vrem să ne atingem acel obiectiv de 60% reduceri? Mai există companii precum BMW care vin cu 450 de mașini la Copenhaga, acolo unde este agenția, și ei nici n-ar vinde niciodată n-ar vinde 450 de modile, însă este un model de car sharing, deci de uh, utilizare comună a acest, uh, acestor uh, mașini electrice și este un model de business bun pentru că astfel își fac reclamă. Este un model destul de cool pentru tineri și astfel ei încep să-și schimbe uh, vitezele cu care acționează. Întrebarea este care va fi sistemul de mobilitate al viitorului. Și bineînțeles că autoturismele vor juca un rol. Dacă vrei să fii competitiv pe viitor, întrebarea este Europa va fi pregătită pentru un astfel de sistem de mobilitate, inclusiv rolul, luând în calcul și rolul automobilului, dar și celelalte mijloace de transport. Um, luând în calcul și schimbările culturale, mai ales în rândul tinerilor din mediul urban. Va fi Europa pregătită pentru o astfel de competitivitate sau uh, se va menține acea tehnologie veche, care se îmbunătățește zi de zi? Și, practic, uh, poate uh, îmbunătățirea tehnologice eficient și importanța vor fi lăsate în urmă. Mulțumesc, domnule Brunix. Și acum următorul, Rolf Dima, de la DigiMove și de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Hello, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, un lucrez să rog, mă numesc Peter Viz, de la același departament și credem că vi s-a comunicat deja această schimbare. Da, scuze și bun venit și dumneavoastră. Să vă explic cine sunt, ca să știți ce interlocutor aveți. Am lucrat uh, sau lucrez la comisia de 25 de ani. O mare parte a acestei perioade în legătură cu schimbări climatice am fost șef de cabinet și personal pentru doamna comisar Connie Hedegaard în mandatul anterior. Acum lucrez la DigiMove și din câte știu eu, sunt singurul cu normă întreagă la decarbonificare alții au o normă parțială. Eu mă ocup de aceasta și la DigiTransport și pentru a facilita o cât mai mare decarbonificare, ceea ce mi se pare un lucru util. Comentariile pe care le-aș face se referă la contextul uh, întâlnirii de la Paris. Am fost în trecut negociator la aceste reuniuni COP când erau cu o singură cifră, acum s-a ajuns la două cifre, suntem la 21 ce se întâmplă cu Aproximativ 150 de țări au făcut angajamente de politică, contribuții naționale pe care intenționează să le aplice, prescută în engleză INDC. De fapt, ce sunt acestea? Angajamente ale țărilor să introducă politici care să se ocupe de atenuarea și adaptarea. Aceste 150 de țări acoperă aproape 90% din emisiile de gaze cu efect de seră de pe planetă. Deci chiar înainte de a ajunge la Paris, avem un set foarte larg de angajamente de politică mult peste acoperirea celui de-al doilea angajament de la protocolul de la Kyoto, care nu acoperea decât 12% din emisiile globale până în 2020. Deci se crește de la o acoperire de 12% la 90% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, ceea ce e deja un progres. Angajamentul european de 40%, după cum s-a spus, până în 2030, o reducere cu 40% în comparație cu 1990 până anul 2030, va impune ca politicile existente să fie consolidate și să se adopte noi politici la toate nivelurile, <clears throat> european, național și local. Până în prezent, la nivel european, s-a utilizat o gamă diversă de instrumente, standarde de dioxid de carbon pentru automobile, despre care s-a vorbit, sistemul de tranzacționare a emisiilor, ETS, gazele fluorinate din protocolul de la Montreal utilizate în sistemele de aer condiționat, aceste politici multiple care sunt aplicate, evident că au un impact diferit asupra diverse părți din sectorul de transporturi, dar putem spune că există o suită de politici care vor trebui consolidate și extinse pe viitor. Transportul rutier probabil că va rămâne mijlocul predominant de transport. Ambiția Comisiei este să se decarbonifice acest sector prin consolidarea standardelor pentru automobile și microbuze pentru pasageri, promovarea automobilelor electrice, îmbunătățirea sistemelor de transport, a eficienței acestora. Desigur, politicile Uniunii Europene își propun să facă o schimbare spre modurile cel mai puțin poluante, cum ar fi calea ferată și căile de navigație internă, care cer construirea de legături lipsă de infrastructură pe care le sprijină Uniunea Europeană pe plan financiar nevoie, desigur, și de politici complementare la nivel local, cum ar fi încurajarea transportului curat public și a mersului pe bicicletă. E nevoie de o atitudine inovatoare cu tehnologii inteligente care să sprijine soluții de transport inteligente și să contribuie la o mai bună gestionare a cererii de transport pentru oameni și mărfuri, inclusiv în zonele urbane în contextul COP21 la Paris. Recent s-a decernat uh, eticheta COP21 săptămânii europene a mobilității care s-a ținut începând cu anul 2002, ceea ce înseamnă că această campanie utilizează sigla COP21 și va fi promovată în uh, marginea acestei conferințe dar în acest an 2015, 1869 de orașe au aderat la această săptămână europeană a mobilității. Ce mi se pare mie important la Paris este să se demonstreze sau să se arate o direcție clară în care să meargă factorii de decizie și industriile în care se investească dacă ar fi să menționez o problemă de transporturi care e în discuție, în negocieri la Paris, textul în negociere în forma actuală ar trebui în fine să se refere la nevoia ca aviația, ca ICAO și Organizația Maritimă Internațională să cadă de acord cu pe la măsuri eficace care să se ocupe de emisiile de gaze cu efect de seră în transportul internațional, unde, după cum am auzit, cresc substanțial aceste emisii. Iată unul dintre obiectivele noastre. Altul este să <clears throat> vedem că angajamentele de politică pe care le fac țările nu rămân doar la un angajament uh, făcut la Paris, ci că există o reguli de contabilizare și de transparență care să permită tuturor să vadă că politicile aplicate în țări chiar funcționează și au un efect, pentru că e nevoie de mai mult decât de afirmații și declarații, pentru ca Uniunea Europeană în ansamblu să se concentreze pe aceste reguli de transparență și contabilitate, ca și pe caracterul legal al acordului la care trebuie să se ajungă la Paris. Asta era tot ce doream să spun acum și vă mulțumesc, domnule președinte. Dank. Mulțumesc. Până acum avem uh, trei solicitări de intervenție. Cristin Revu, Werner Kuhn și Marcus Piper. Mai întâi, doamnele. No, e, e, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această inițiativă și pentru această audiere. Cred că este foarte important uh, să ascultăm prezentările dumneavoastră, care au fost extrem de interesante. Știam și noi și ați confirmat și dumneavoastră că sectorul transporturilor este cel mai mare poluator și asta trebuie să ne și incite, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, să ne transformăm uh, modul de deplasare, tipurile de motorizare care există astăzi și să nu considerăm că măsurile de combatere a schimbărilor climatice, precum sancțiunile, uh, trebuie să fie, de fapt, uh, stimulente. Automobil, notamment, qui est principalement concerné. Pentru că industria auto este în principal uh, vizată. Trebuie să profităm de această ocazie pentru a evolua și nu trebuie să așteptăm uh, așa cum am văzut în 2007. Atunci uh, a existat un vârf uh, de creștere al poluării, plus că atunci s-a declanșat și criza economică. Totuși acesta trebuie să fie un moment pozitiv. Comisia vorbea despre obiectivul de 40%, care este foarte important și care trebuie atins. Ce calendar vom avea Uh, și când se va face o propunere legislativă. Problemele sociale din sectorul transporturilor preocupă pe toată lumea și, din păcate, uh, nu discutăm suficient de mult despre ele. Însă, în domeniul mediului, trebuie să avem curaj și să fim ambițioși. Trebuie să considerăm că aceasta nu este o frână în calea economiei, ci, din potrivă, un motor de creștere. Va trebui să arătăm acest lucru și industriei și cetățenilor Acum avem, uh, de exemplu, energia solară pentru a încălzi uh, orașele. Un exemplu este din Ile-de-France, poate că există și în alte părți. Așadar, uh, toate aceste lucruri trebuie să fie un motor de creștere și nu o frână în calea dezvoltării. Mulțumesc! Mulțumesc, Werner Kuhn. Danke, Vorsitzender. Domnule președinte, vreau să mulțumesc și eu domnului Zaib, domnului Rolin și domnului Fis. Um, numitorul comun a fost același. Cum putem reuși să îngrădim sau să încetinim călzirea globală și să o limităm la 2 grade. Economia înfloritoare este întotdeauna legată de transporturi, nu se poate altfel, dar vedem că tocmai transporturile rutiere și motoarele pe combustie participă cel mai mult la încălzirea globală, la emisii. Și Comisia pentru Transporturi s-a preocupat de acest subiect în diferite directive. Dacă ne gândim la mașina de 135 de grame, deci emisiile de CO2 pe kilometru și pentru vehicule mici, mai ales pentru uh, meșteșugari și uh, um, aceste motoare trebuie limitate la 5 litri pentru a se atinge obiectivul 135 de grame pe kilometru. Aceste obiecte erau foarte concrete și filozofia noastră era de pe stradă uh, pe, în zona maritimă și s-a spus întotdeauna de, că este o cifră exactă de tonă pe kilometru în, în uh, zona de transport de mărfuri pe infrastructura rutieră și problema a fost în zona maritimă, că ea este într-adevăr eficientă, însă motoarele uh, pe combustie acolo erau aveau o cantitate de emisie mult prea mare. Deci trebuie luat în, în considerare și acest lucru. Trebuie gândit Trebuie să ne gândim și la motoarele electrice în acest sens. Uh, în, la, uh, în aviație s-a obținut o creștere a eficienței a turbinelor, dar totuși s-a Uh, ajuns la o cantitate foarte mare, pentru că avem 8 miliarde de oameni, iar produsul global a crescut uh, brut, a crescut cu 20%, însă consumul de energie doar cu 5%. Și de aceea avem deja cumva un soi de eficiență energetică, dar ați ilustrat foarte bine acest fapt. Încă risipăm, risipim prea multă energie. De exemplu, când căutăm un loc de parcare în uh, transporturile urbane. A spus la fel, uh, motoarele puternice pe combustie care ating uh, viteze mari. Aici, bineînțeles, nu mai puteți uh, respecta normele din laborator. Când vine vorba de consumul de CO2 și când se fac, se fac teste în laborator, e una, dar când se merge cu 200 la oră pe autostradă, e clar că e alt consum și la mașina ta lucrurile nu stau altfel. Deci nu, trebuie să ne gândim unde mai avem potențial de economisire și de eficientizare. Și ăsta este un punct esențial. Și întreb foarte concret, cum arată angajamentul sau utilizarea GPS-ului nostru de la Galileo, evitarea ambuteiajelor. Cred că și acolo se consumă energie în cantități considerabile ce posibilități avem pe termen scurt sau pe termen mediu cu generațiile noi de motoare. Să vorbim despre motoare electrice, după cum spuneam, și alte tipuri. Deci, uh, vehicule electrice pentru traficul urban. Cum, care este stadiul cercetă, cercetării la stocarea de energie, baterii de litiu, cuvântul cheie, sau utilizarea de gaze naturale în transporturi bineînțeles, este tot un combustibil fosil, dar este mult mai eficient și mult mai ieftin. Cam acestea ar fi întrebările mele legate de abordarea noastră pe termen mediu în ceea ce privește transporturile rutiere, maritime și feroviare. Mulțumesc! Din păcate, trebuie să scurtez acum timpul de vorbire la două minute, pentru că există foarte multe intervenții. Da, Uh, cei din Mecklenburg-Vorpommern au avut noroc, dacă tot veniți de acolo. Următorul vorbitor. Nach mir ist die Redezeit begrenzt. ich... După mine, timpul este uh, scurtat. Nu, nu. După Mecklenburg-Vorpommern. Da, nu, trebuie să recuperez timpul pierdut. Da, mulțumesc uh, vorbitorilor pentru ideile bune, economisire, evitarea risipei, telematica, căutarea parcărilor lucruri pe care le putem înțelege foarte clar și le putem controla pentru că suntem entuziasmați de progresul tehnic. Însă ceea ce mă deranjează la, toate, la toți cei trei sunt aceste scenarii alarmiste. Dacă nu faceți asta, se va întâmpla asta și asta. Și tocmai Sheldon Huber, să-l citați astfel, a spus că Sheldon Huber la noi la PPE, de la prezența lui la Paris, nu are o reputație prea bună. A exagerat uh, peste putință și dacă uitați în documentele lui, el practic promovează o dictatură mondială pentru a atinge aceste obiective. Deci trebuie să evite principiile democratice, spune el, pentru a se uh, face acest lucru. Deci să citați pe avocatul dumneavoastră mi se pare cumva dubios. Vreau să vă adresez câteva întrebări tuturor celor trei vorbitori. Mai trei, acest obiectiv de două grade pe care îl avem în vedere. Uh, am studiat și eu climatologie câteva semestre și atunci a trebuit să învăț că în 15.000 de ani temperatura a crescut cu 4-5 grade uh, și a scăzut cu 4-5 grade de-a lungul unei vieți omenești, asta de mii de ori, sute de ori. Deci, nu uh, pun la îndoială influența activității omenești uh, asupra misiilor. Într-adevăr, putem, uh, suntem capabili să provocăm dezastre mai mari, dar vreau să vă întreb cum vă imaginați acest lucru. Îmi pare foarte rău, întrebările astea sunt importante și merg în altă direcție, de aceea vă rog să-mi faceți această concesie. Deci, am spus, emisiile sunt, uh, au crescut foarte mult, dacă ne uităm la tone pe kilometru, deci tone de CO2 pe kilometru, însă și aici, și această cifră, și această statistică a crescut. Legendele privind motoarele pe diesel, pe motorină, la ce legende vă referiți? Și apoi, o ultimă întrebare. Dacă am luat toate uh, sarcinile care există aici, prin uh, acciza pe carburant și așa mai departe, dacă toate accizele, toate, exist, toate aceste sarcini le-am fi investit în tehnologie și nu în sistemul social, v-ați gândit cumva cum, la ce nivel am fi ajuns astăzi și la, în ce situație am fi ajuns uh, nemai trebuind să ne plângem de tot felul de alte sarcini legate de mediu. Deci poate că ar fi trebuit făcut acest lucru. Da, mulțumesc, dar acum fiecare uh, trebuie să respecte aceste două minute. Meria Chilen acum. Meria. Thank you, Chair. Thanks. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și vorbitorilor. Cred că trebuie să vorbim uh, cu o singură voce când vine vorba despre schimbările climatice și poluarea aerului, care ucid mai mulți europeni decât uh, accidentele rutiere sau accidentele în transport. Mă îngrijorează foarte mult mai ales că ne confruntăm acum cu scandalul uh, Volkswagen. Este o problemă foarte mare. ne-au fost făcute tot felul de dezvăluiri legate de modul în care sunt uh, manipulate în mod sistematic uh, testele pe automobile. Deci trebuie să revizuim întregul sistem de omologare de tip. Trebuie să asigurăm uh, condiții egale pentru toată lumea și trebuie să reclădim uh, încrederea mm, șoferilor și uh, al consumatorilor. Eu nu cred că Volkswagen a fost singurul vinovat. Sunt sigur că sunt și mulți alții implicați. Ce mă îngrijorează foarte mult este că dacă nu facem nimic în Europa, atunci vom pierde în vom pierde în uh, favoarea, în, de, în favoarea Japoniei și a to- Noi am vrea totuși ca industria auto din Europa să se trezească la realitate, la fel și politicienii, astfel încât să facă ceva până nu este prea târziu pentru oameni, pentru industrie și pentru locurile de muncă. Mulțumesc! Renaud Muselier. Renaud Muselier. Right. Euh, merci pour vos différentes interventions. Euh, quelques petites questions. Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Acum câteva întrebări rapide pentru primul vorbitor. Este clar că sfârșitul uh, subvențiilor uh, pentru energiile fosile de 300 de miliarde de euro trebuie să fie redirecționat către energiile regenerabile. Vreau să vă întreb cum a funcționat acest mecanism. Apoi, la nivelul autorităților locale din uh, țările noastre, avem uh, niște responsabilități. S-a vorbit despre agenda colectivităților teritoriale. Care este această agendă? Care este contribuția pe care o pot aduce autoritățile locale din statele membre? Apoi, aș dori să mă refer și la pachetul financiar pentru țările în curs de dezvoltare. Avem uh, proiectul domnului Borlo pentru electrificarea Africii ar putea fi integrat acest proiect în pachetul financiar? Vielen Dank. Jetzt habe ich mich auf die Mulțumesc. Acum Alain a fost pe listă. Acum s-a spus că trebuie o, un, tras un semnal de alarmă. Nu se poate ca uh, Olanda să scadă sub nivelul mării sau Berlinul să devină un oraș port. Și asta se poate întâmpla dacă nu îngrădim schimbările climatice. Sunt orașe care nu au participat la industrializare. Dar lăsați-mă să vorbesc, că și eu v-am lăsat să vorbesc. De aceea trebuie să tragem acest semnal de alarmă. În al doilea punct, uh, um, autovehiculele electrice. Uh, curentul electric nu vine din priză. Cum este bilanțul energetic al nostru altfel de model electric? Unul mediu, unul cu consum mare și unul cu consum redus. După câte știu eu, motoarele electrice nu sunt neapărat mai bine pentru că vor fi mai bune abia atunci când vom avea numai energie regenerabilă. Al treilea aspect, Copenhaga. Dacă aș fi spus cu 50 de ani în urmă că la Copenhaga 53% dintre oameni vor veni cu bicicleta la muncă, toți ar fi spus că sunt împit. Dar asta este realitatea. Poate peste 20 de ani vor fi evoluții de, pe care nu le putem imagina. Mai ales în orașe este nevoie, pentru că 70% dintre emisii sau emisii din transporturi apar acolo. Deci avem un exemplu pozitiv și putem arăta că putem asigura mobilitatea și proteja mediul. Și ultimul aspect, convingerea mea este că dacă păstrăm această concurență neloială și uh, uh, sprijinim aceste obiective, aceste uh, subvenții cu bani publici, de exemplu, subvenții acordate industriei aviatice, Există o taxă pentru toate locomotivele care este aplicată oricum. Deci, câteodată taxa se plătește 100% în zona feroviară și 0,1% în zona rutieră. Deci această inegalitate în competiție permite atingerea obiectivelor climatice, da sau nu, eu sunt convins că e nevoie de o condiție de condiții loiale sau de concurență loială, pentru că nu este în regulă să se împovăreze producătorii uh, de emisii, uh, de uh, cantități reduse de emisii. Acum fiecare are două minute. Îmi cer scuze că am depășit cu două secunde. I didn't know. We also fell under... Da, văd că și noi ne încadrăm la regula de două minute. Nu știam asta. Da. Okay. Am auzit că aveți voie 3 minute. First of all, uh, is there a positive uh, project? Ne întrebați uh, dacă există vreun proiect pozitiv uh, în tot acest demers. Da, eu cred că da, pentru că orașele din Europa au performanțe diferite în ceea ce privește mobilitatea și impactul mobilității asupra mediului și climei. Deci avem foarte multe de învățat unii de la ceilalți în uh, Europa. Dacă aș fi să compar uh, Copenhaga și Bruxelles, aș avea nevoie de trei ore, dar am numai trei minute. Există foarte multă inovație în uh, lanțul logistic sustenabil, iar acesta este un uh, factor important, un vector important al mobilității și cred că Europa este lider în acest sens. Dacă ne uităm la competitivitatea la nivel global, este clar că noile tehnologii, inclusiv noile modele de mașini, noile modele de motoare și noile uh, sisteme, uh, tehnologia ICD. Uh, există foarte multe evoluții uh, tranziția în uh, sistemele de mobilitate va fi coordonată, va fi condusă de țările în curs de dezvoltare. Poluarea aerului este o răspundere publică și aș spune chiar și politică. Referitor la obiectivul de 2 grade, evident că acest obiectiv n-a picat din cer. Uh, pe baza IPCC și pe baza științei, uh, uh, în ultimii ani, în ultimii 5.000 de ani, nu am avut uh, diferențe de 4-5 grade în ceea ce privește temperatura. Din potrivă, temperatura a fost destul de stabilă. Trebuie să ne întoarcem cu mult în urmă în timp până să vedem diferențe la fel de rapide ca astăzi. Dacă ne uităm la eficiență, pentru că mulți au vorbit despre eficiență, da, construim mașini mai eficiente, Uh, emisiile de dioxid de carbon uh, pe tonă și pe kilometru au scăzut semnificativ. Uh, eficiențele însă nu s-au transpus în presiuni reduse ale sistemului de mobilitate asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și asupra altor emise și fluxuri de, emisii și fluxuri de materiale. Dacă ne uităm acum la poluarea aerului, uh, Așa cum îi spunea doamna Kulenen, în Europa avem o idee destul de bună legată de presiunea asupra sănătății a poluării aerului. Uh, conform agenției, aproximativ 400.000 uh, de, de decese premature pe an sunt asociate cu poluarea aerului și acest lucru a reieșit în procesul de revizuire a pachetului legislativ privind poluarea aerului. Subsidies, whether they are direct or under the form of în ceea ce privește subvențiile, fie că este vorba despre uh, scutiri fiscale sau uh, alocarea de, de sume de bani, uh, cred că aceasta explică faptul că numărul de mașini uh, pe diesel s-a redus. Uh, la nivel macro, cred că subvențiile pentru sistemele bazate pe carbon, care sunt folosite și în uh, procesul de mobilitate, sunt pe agenda. Și OCDE, Banca Mondială, UNEP, Programul de Mediu al Națiunilor Unite, toate susțin uh, aceste demersuri. Referitor la um, eficiențe și utilizarea tehnologiilor moderne, este clar că trebuie să folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a valorifica la maxim resursele investite în sistem. Așadar, fluxurile trebuie eficientizate. Apoi, direcționarea inteligentă a traficului este importantă. Avem tot felul de tehnologii pentru asta. Știm că funcționează, însă nu sunt aplicate la scară largă în majoritatea regiunilor europene care sunt foarte congestionate. Oamenii se tem că nu va exista sprijin uh, din partea cetățenilor, însă um, este exact invers. Cetățenilor uh, le place uh, un trafic mai fluent, cu un flux mai bun. De aceea este important să implementăm tehnologiile, pentru că așa vom obține sprijinul cetățenilor. O să mă opresc înainte să mi se dea cu ciocanul în cap. Mulțumesc și nu v-aș lovi acum. That is clear and, uh... Nu putem prezice viitorul, acest lucru este clar. Însă avem uh, două categorii de uh, persoane, futuriștii uh, care se concentrează pe viitor uh, și uh, cei care se concentrează pe teorie. Uh, trebuie să vedem care este fezabilitatea tehnologiei. Uh, <laughs> okay. Then it feeds it in his models and he comes up to, uh, acest uh, savant uh, which goes to the degree target comes to the degree talk, target integrează apoi uh, modelul teoretic uh, în uh, aplicațiile practice know that society, the institutional systems move forward. Societatea uh, evoluează. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Vă întrebați uh, de ce avem Paris, de ce avem uh, această conferință. Este un demers politic uh, imens care durează de mai bine de mai mulți ani The point is, is that uh, what has changed in sustainability Ceea ce s-a schimbat uh, în uh, cercetarea în domeniul uh, sustenabilității este că um, dezbatem foarte mult pe termen mai lung țintele de la Elmau. Elmau a fost o întâlnire la nivel foarte înalt S-au stabilit acolo ținte pentru reducerea emisiilor de carbon. A fost, e practic vorba despre o generație, nu este o distanță atât de mare în timp. Lucrăm cu scenarii, cu proiecții. Ce pot să-i spun eu fiului meu care are acum 10 ani? Aceasta este schimbarea în dezbaterile noastre. Înainte vorbeam despre sustenabilitate. Cercetarea se referea la eficiență, la câștigurile de eficiență și la suficiență. Acum însă avem o situație în care vorbim despre o rearanjare a întregului uh, sistem socioeconomic uh, pentru 2050 uh, și pe mai departe. Este o cercetare care se bazează pe transformare, vedem aceste lucruri chiar și la nivelul cel mai înalt politic, pentru că altfel Elmau ar fi fost o farsă. Mulțumesc cel al treilea orator. Mulțumesc uh, deputaților pentru întrebări. Aș vrea să spun că Comisia intenționează să publice uh, câteva comunicări uh, Aș dori să mă refer la tehnologia motoarelor uh, pentru autoturisme și la sistemele de transport și la eficientizarea infrastructurii. În prima jumătate a anului viitor, Comisia va publica o comunicare cu privire la decarbonarea, decarbonificarea transportului. In the year, there will be a review. Spre finalul anului se va face o revizuire a legislației privind uh, autoturismele. Și va exista și o propunere pentru monitorizarea și raportarea emisiilor uh, de la vehiculele de trafic greu. După cum știți, uh, există acțiuni la nivelul Organizației uh, Internaționale pentru Aviație Civilă pentru reducerea emisiilor și uh, directiva privind uh, combustibilii alternativi este implementată acum în statele membre care vor depune în viitorul apropiat planurile naționale de acțiune. Va trebui să punem în aplicare standarde uh, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, va trebui să promovăm uh, combustibili alternativi corespunzători și infrastructurile adecvate și trebuie să facem ca sistemele să funcționeze mai bine prin telematică. Cuvântul compatibilitate este esențial, pentru că dacă nu încercăm să asigurăm convergența tehnologiilor, atunci uh, tehnologia din mașină poate să nu fie în concordanță cu sistemele de gestionare a traficului. De aceea, la DigiMove uh, facem uh, diferite lucruri în acest sens. Referitor la emisiile reale ale mașinilor față de uh, rezultatele testelor. Știți că în ultimele câteva zile s-a votat în procesul de comitologie și documentul se află acum la Parlament pentru evaluare. Deci nu mai există proces în comitologie. Ideea este ca ciclul de testare să fie consolidat. Trebuie să garantăm uh, independența inspectorilor, însă este un uh, proces în curs de desfășurare. La nivel local, s-a vorbit despre bunele practici din anumite țări și din anumite orașe, de exemplu, uh, mersul cu bicicleta Consiliul Informal de Transport uh, din decembrie va fi dedicat uh, acestui mijloc de transport, iar Comisia a promis să faciliteze un schimb de bune practici între orașe. Sigur că există chestiuni care țin de subsidiaritul cu bicicleta, poate fi gestionat uh, la nivel municipal, nu trebuie neapărat gestionat la nivel european, însă prin programul Civitas și alte programe de acest gen încercăm și noi să facilităm acest proces cât mai bine. Domnul Brunix, Domnul Brunes a solicitat timp pentru completare. Am omis să răspund la întrebarea președintelui care se referea la e-driving adică condusul de mașini electrice sau uh, de mașini uh, cu combustibili alternativi. Dumneavoastră spuneați uh, că acestea au o performanță proastă. Așa era acum 15 ani, dar acum nu este deloc așa. Din potrivă, performanța lor se îmbunătățește mult mai rapid și cu reduceri mai mari ale emisiilor de gaze cu efect de seră decât la motoarele cu combustie. În al doilea rând, uh, în mod ideal, uh, energia ar trebui să fie regenerabilă, dar chiar și în faza de tranziție a sistemelor de energie ar trebui să uh, trecem la uh, poluarea la sursă. Și bineînțeles că vom avea și beneficii pentru sănătate în orașe. Chiar și în această fază de tranziție, vehiculele cu carburanți alternativi oferă totuși beneficii Uh, pe lângă faptul că au o performanță mai bună când vine vorba de, gazele, uh, de emisiile de gaze. Mulțumesc, că vreau să vă mulțumesc încă o dată călduros celor care au ținut prezentările și celor care au adresat întrebări și pentru răspunsuri. Încă o, observație. De ce sunt optimist? În 8, în 8 octombrie, toți ministrii de transport la Consiliul lor european, vorbi, președintele nu vorbește microfon. sau au consultat timp de trei ore și au stabilit ca în orașele europene peste 50% mărfurile să fie transportate prin biciclete electrice. Deci imaginați-vă că jumătate dintre camioane ar dispărea din uh, orașele europe, uh, europene. Ar fi un succes considerabil. Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem la următoarele întâlniri. So, dürfte ich dann Sie bitten, sich... Pot să vă rog să luați loc. Vom continua cea a doua discuție cu experți și vreau să spun bun venit. Aici vine vorba despre mijloacele de transport principale. Vreau să spun bun venit domnului Petr Dolezi, de la Asociația Producătorilor de Automobile și domnul Edmund Hughes de la Organizația Internațională Maritimă și domnul Eric Dotria, director executiv de la Clean Sky. Și mai întâi de toate aș dorea să rog pe domnul Petru Dolezi să țină prezentarea, are 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Voi încerca să țină o prezentare tare succintă pentru a vă oferi timp pentru întrebări. Vom începe cu câteva cifre cheie care trebuie luate în calcul atunci când discutăm despre viitorul transporturilor. Transportul este uh, unul dintre cei mai importanti facilitatori pentru soluțiile business și uh, trebuie găsite soluții pentru a livra bunuri și servicii și nu trebuie să uităm că este un facilitator economic principal. Uh, asigură soluții private care ne permită, ne permită o mobilitate a forței de muncă și care oferă accesul la serviciile necesare în viețile noastre. Se uită foarte des că ajută de asemenea pentru a proteja anumite categorii de persoane în ceea ce privește includerea socială. Transportul rutier și automobile personale contribuie, au contribuția lor. Noi uh, observăm această evoluție, avem anumite obiective de îndeplinit, nu este ușor, dar uh, trebuie să venim cu soluții și din punctul nostru de vedere suntem pe calea cea bună. Pe viitor va trebui să discutăm dacă ritmul în care evoluăm este prea încet sau dacă ar trebui să ne grăbim pentru a păstra acest rol esențial, trebuie să creăm în condiții egale, mai întâi în toate sectoarele și s-a spus astăzi că există diferite obiective și diferite cerințe. Dacă ne uităm, de exemplu, la schimbările legate de diferitele moduri de transport, vedem că facilităm sau, în realitate, uh, Uh, vorbim despre modalități de transport uh, pe cale maritimă, transport de mărfuri. S-au discutat dimensiuni în ultimii ani uh, ale acest, acestui sector de transporturi, dar n-a fost așa de ușor să se îmbunătățească eficiența. Condițiile egale, concurențiale sunt esențiale. Apoi, un lucru care este uitat, trebuie să fie lucruri pe care să ți le permiți. E bine să ai soluții, dar trebuie să fie ieftine să fie uh, adecvate, mai ales în zona auto. Nu uitați că un automobil mediu are o vechime de 10 ani și cu o tehnologie veche de 10 ani. Nu se cer uh, subvenții suplimentare pentru așa ceva, ar fi ușor pentru mine, dar dacă uh, vrei să-ți îmbunătățești mașina, atunci vei obține și alte efecte, eficiența consumului și așa mai departe. Am făcut calcule. Chiar dacă păstrăm acele obiectiv de 95% încă 10 ani, minus 30% din emisii, asta ar fi uh, un lucru substanțial. Și bineînțeles, va trebui să concentrăm asupra acestui lucru în continuare, uh, soluții pe partea de business și soluții pe partea de tehnologie. Desigur, vom continua să investim în soluții noi, în motoare hibride și așa mai departe. S-a spus deja astăzi aici că nu este vorba doar despre tehnologie. E vorba despre întregul mediu care ajută la implementarea anumitor măsuri de partea noastră. Deci putem uh, oferi vehicule foarte bune pe străzi, dar poate că ele vor rămâne parcate în, în garaje pentru că nu avem o infrastructură rutieră considerabilă. Uh, ceea ce privește sectorul energetic, da, uh, noi putem veni cu motoarele electrice, dar dacă ele sunt alimentate tot uh, prin cărbune și alți combustibili fetivi, probabil că nu îndeplinim obiectivele de mediu. Încărcarea standardizată, bun, ar fi frumos, dar tot nu este încă atins, deci astfel de mașini rămân în garaj. Este un pachet care trebuie pus în practică. Și exemplul nostru, autovehicule pentru pasageri, Aici ne concentrăm doar pe tehnologie de vehicul, ceea ce credem că e greșit. Știm doar că, bun, dacă există mașini similare, poate că uh, mergi într-un fel, vor exista 130 de rezultate, dar în realitate, de fapt, este aceeași mașină. Trebuie să ne gândim la soluții de IT, la uh, un condus prietenos cu mediul, pentru că noi suntem cei care conducem mașinile. Toate aceste lucruri trebuie uh, transformată într-o abordare comprehensivă. Nu e vorba doar despre motorul respectiv, ci e vorba și despre un pachet mai amplu asociat aceste obiective. În ceea ce privește abordarea noastră, pe care ne vom concentra, desigur, digitalizarea transporturilor. S-a mai menționat de mai multe ori, ITS și implementarea acesteia este crucială. Dar nu e vorba doar despre mașini aici. Săptămâna trecută am fost în Olanda și e frumos te afli undeva la țară, acolo, și ai uh, sistem de iluminat sin- sincronizat. Poți să vezi imediat când vii, uh, nici nu trebuie să te oprești. Continui, îți continui drumul și astfel se economisește foarte multă energie și CO2, emisie de CO2 și totodată, uh, Ian, ce să încerci să faci la Bruxelles? Știi că uh, trebuie să te oprești la fiecare uh, semafor. Deci e vorba de un sistem de semaforizare coordonat. E vorba și despre alte beneficii sociale uh, conexe. Soluțiile pentru o mobilitate mai verde este un scop pe care l-am uh, pus. Am încercat asta de 10 ani, deci, uh, după cum spuneam, comparat cu eforturile din prezent, cred că am ajuns la un compromis. Avem vehicule hibride, motoare electrice, avem soluții pe gaze naturale și așa mai departe. Apoi uh, ne mai concentrăm pe mobilitatea urbană. Trăim cu toții în orașe și încercăm și vom furniza soluții. Dar poate că o remarcă mi este permisă, da, am vorbit despre orașe și am menționat orașele, dacă avem 100-200 de soluții, numai că se va îngreuna situația, dar și evoluția va fi oprită. Deci trebuie să facem un calcul economic. Dacă e nevoie de motor... E frumos dacă dacă o piață oferă o anumită soluție, alta altă soluție, dar totuși piețele se micșorează și asta înseamnă costuri mai mari pentru consumator. Deci suntem într-un cerc vicios și până la urmă uh, nimeni nu avea de profitat. Știu că avem uh, subsidiaritate aici, sunt de acord într totul, dar pentru noi, producătorii, avem nevoie de soluții globale în ITS și, din păcate, ele pot fi fragmentate și pot fi specializate pe diferite municipalități. Pentru a rezuma, noi credem că, desigur, încercăm să furnizăm soluții și sperăm că vom furniza mai multe soluții. Totodată, echipa care participă la aceste audieri, uh, ce putem furniza până, în, uh, până la COP21? Știm că pachetul nostru pentru climă și energie pentru 2030 va fi revizuit după COP, dar totodată suntem de părere că deja acum avem uh, un cadru foarte solid care ne permite să vedem în ce direcție să ne mișcăm. Totodată, acest pachet este cel mai ambițios dacă îl compari cu uh, SUA, Japonia și așa mai departe. Dar bineînțeles, trebuie să fie și unul fezabil. Trebuie să poată fi pus în aplicare. Și trebuie să respecte angajamentele celorlalte părți. Este frumos să se furnizeze soluții aici, în Europa, dar ce îmi place mie pe pagina de internet a prietenilor noștri de la mediu și energie, bun, se vede cum emisiile se întorc cumva. Dacă furnizăm aici anumite soluții și China, SUA, Brazilia nu fac aceleași lucruri, din păcate vom avea în continuare probleme. Deci COP21 trebuie să fie un fel de for care să aducă o soluție comună. Trebuie să respecte și toate angajamentele tuturor părților interesate. Pentru a spune asta, Europa nu ar trebui să fie din nou naivă, nu are voie să fie naivă. Și trebuie să aibă ambiții similare cu ceilalți. Vorbim foarte clar pentru companiile producătoare, de ce, suntem, de ce merită să fim pe acolo. Ei bine, poate câteodată condițiile sunt mai favorabile în altă parte. Deci, trebuie găsit un echilibru la COP21 și sperăm că acesta va fi pus uh, în practică prin politicile noastre. Mulțumesc, domnule președintele. Cred că am făcut și economie de un minut. Vă mulțumesc. În special vă mulțumesc pentru acest minut. Acum Edmund Iutis de la Organizația Internațională Maritimă. Îl după asta. Okay. Thank you. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Astăzi reprezint Secretariatul Organizației Maritime Internaționale și mă bucur să pot să-mi aduc contribuția la audierea dumneavoastră cu privire la contribuția transporturilor la atingerea obiectivelor de climă și energie. Transporturile maritime livrează cam 90% din uh, volumul de comerț mondial, o forță motrice a comerțului. Industria transportului internaționale și organismul de reglementare cu 171 de state membre recunosc dimensiunea provocării schimbărilor climatice, importanța contribuției tuturor sectoarelor pentru a contracara aceste schimbări climatice. De decenii, OMI a exercitat un rol de lider puternic pentru elaborarea cadrului tehnic și legal în care <clears throat> activitatea de transport de mărfuri să fie mai curată și mai sigură, continuând să dea lumii eficiență de costuri și energie pentru transportul de mărfuri care stau la baza economiei mondiale, sprijină societatea. Nevoile de reducere a emisiilor de la nave a fost eh, înțeleasă de organizația noastră. Reducerea a cunoscut un pas major în 1997 prin adoptarea protocolului la Convenția Internațională pentru prevenirea poluării de pe nave care reglementează emisiile de la peste 95% din comerțul internațional cu nave, ceea ce a dus la măsuri globale care au intrat în vigoare, care vor cere ca noile nave construite din 2025 să fie cu 30% mai eficiente din perspectiva energetică decât cele construite în 2014. Aceste eforturi dau rezultate. Peste 260 de nave au fost construite pentru a respecta cerințele obligatorii de eficiență energetică. Pentru a se conforma acestor cerințe, domeniul uh, acesta al armatorilor a contribuit major la atenuarea contribuției la schimbările climatice. Înțelegerea acestor măsuri care pot fi utilizate pe nave s-a dezvoltat în sensul că multe companii din domeniu înțeleg că pot continua să exploateze navele, reducând în același timp consumul de carburant și costurile. Dezvoltarea unei culturi a eficienței energetice va continua, încercând să-și mărească avantajul concurențial și a reduce amprenta energetică. În conformitate cu <clears throat> rezultatele din studiul privind efectele emisiilor de gaze cu efect de seră. O contribuție totală din shipping internațional la emisiile globale s-a redus de la 2,8% la 2,2%. În ciuda unei creșteri în comerțul maritim și o creștere corespunzătoare la capacitatea transportului de mărfuri în aceeași perioadă. Cu toate acestea, nevoia de progrese suplimentare este recunoscută clar, pentru că emisiile de CO2 din uh, transporturile maritime ar putea să crească între 50 și 250% până în 2050. De când s-au adoptat în 2011 aceste planuri, OMI a continuat să dea asistență practică pentru o implementare unitară în întreaga flotă de nave. Comitetul pentru Protecția Maritimă se ocupă activ de alte măsuri tehnice pentru a mări eficiența energetică a domeniului nostru, inclusiv un sistem de colectare a datelor privind consumul de carburant pe plan istoric dezbaterea dintre guverne în legătură cu domeniul transportului maritim în ce privește aspecte tehnice sau fiscale a avut loc la OMI, ceea ce s-a recunoscut în protocolul de la Kyoto, la care a făcut aluzie și domnul președinte, unde OMI este desemnat ca agenție care se ocupă de emisiile din aceste carburante utilizate în navele de transport. Merită să reamintim de ce stau lucrurile așa. Parțial, a rămas din cauza complexității alocării emisiilor în tranzacții internaționale pentru un anumit stat. În plus, implementarea cu succes a măsurilor de până în prezent arată că doar Organizația Maritimă Internațională are instrumente internaționale pentru a implementa și a aplica cerințe globale pentru transporturile maritime internaționale. De exemplu, există deja un regim de executare în porturile pe care le controlează pentru a asigura teren echitabil pentru toate navele, pentru ca principiul OMI dar nu avea un tratament mai favorabil pentru nimeni să fie respectat. Reglementările noastre deja în vigoare asigură că emisiile pe nave se vor reduce semnificativ, combinate cu alte dispoziții de reglementare pentru a controla porarea aeriană, <clears throat> aceste emisii se vor reduce pe mai departe și vor contribui la un sistem de transport durabil pe căile maritime. Anul trecut, 9,8 miliarde de mărfuri au fost uh, transportate. Acesta se va dubla până în 2030. Implicația este că va exista cerere de mai mare capacitate de transport de mărfuri și nave mai multe și mai mari. Deciziile legătură cu modul în care se fac aceste lucruri pot avea învolțări și comerțului global și deci e nevoie de o abordare precaută. Prin elaborarea de măsuri aplicate universal pe industria aceasta cea mai internațională există rezultate bune. După cum demonstrează rezultatele până acum, EMI se ocupă de aceste probleme cu dimensiuni complexe multinaționale și evident că OMI este organismul internațional adecvat să continue această activitate pentru a reduce emisiile de gaze cu efecte de seră din această industrie. Mulțumesc. Dank. Und dann kommen wir zu... Mulțumesc și ajungem la următorul vorbitor, Eric de Turiu, de la Clean Sky. Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Clean Sky. Vă dați seama, probabil că e vorba de aviație și aeronautică și de obiective de mediu. În Ponderea aviației în emisiile de CO2 de origine umană relativ modestă, cam puțin peste 3% în funcție de ipoteza științifică în legătură cu diverse tipuri de emisii. Aviația e un sector în puternică creștere. Aceste 3% oricum ar justifica o acțiune aparte, dar acest procent va crește probabil pe viitor. Prezentarea pe ecran merge sau nu? Aveți aici un grafic realizat de organizația internațională ATAG Air Transport Action Group, care arată care ar fi evoluția emisiilor de CO2, linia punctată de sus, dacă nu s-ar face nimic. În ce privește tehnologiile, carburanții utilizați și așa mai departe dacă lăsăm creșterea aeriană să aibă loc așa cum uh, <clears throat> sunt previziunile din prezent, cu un optimism economic sigur, 4-5% pe an. Putem să mai discutăm mm, care vor fi sau care e valoarea acestor uh, previziuni până în 2050, dar arată această linie de creștere constantă și care continuă. foarte puțin influențată de criza din 2008 sau de alte elemente de variație. E important să reacționăm, să facem ceva și vedeți, nu o să intru în amănunte, dar diverse mijloace, <clears throat> tehnologii care permit să ne imaginăm ca până la urmă să putem inversa tendința. Obiectivul acestui grup, care reprezintă pe toți constructorii de aeronave și companiile aeriene de transport de a începe o creștere neutră. Începește emisiile de dioxid de carbon pentru a se ajunge apoi la o scădere până în 2050 cu 50%. Un obiectiv ambițios și e nevoie de diverse mijloace care să fie aplicate pentru a se reuși în acest sens. Aici e vorba de Europa și obiectivele stabilite, convenite de platforma tehnologică aviației europene, ACER, care reunește constructorii de aeronave, companii aeriene, organisme de cercetare și autorități publice și Comisia Europeană, printre acestea, desigur. Obiectivele sunt cu două termene diferite, 2020-2050. 2050 poate să vi se pară foarte îndepărtat, dar trebuie să știm că aeronautica e un uh, sector uh, ciclic. Trec decenii între sosirea unei tehnologii, să spunem, până la maturitate și apoi retragerea din funcția ultimului avion care utilizează. Deci, zeci de ani. Cicluri foarte lungi și dacă vrem să influențăm puternic emisiile din 2050, trebuie să trecem la acțiune încă de pe acum. Obiectivele sunt multiple. E vorba de zgomot, de oxidul de azot și în dreapta emisiile de dioxid de carbon proporțional, evident, cu consumul de carburant. Cu 50% mai puțin în 2020 și cu 75% mai puțin în 2050. Asta nu înseamnă că consumul din flota existentă sau emisiile de CO2 care există s-ar împărți la două, la doi față de situația din anul 2000, ceea ce înseamnă că întregul uh, sector și tehnologia permite pentru categorii de avioane date să atingă această reducere. Alors, Clean Sky... Uh... Clean Sky, cerul curat, este brațul operațional principal al acestei ambiții S-a spus de mai multe ori că tehnologia nu va fi suficientă și sunt de acord, dar e nevoie și de tehnologie pentru a se ajunge la atingerea acestor obiective pe termen mediu și lung. Clean Sky e un program tehnologic, o inițiativă comună tehnologică, parteneriat public-privat, finanțat 50% de industrie și Uniunea Europeană. Dar e semnificativ că în acest sector cel puțin, dar nu doar aici, cel mai mare program de cercetare lansat vreodată, are ca obiectiv principal aceste obiective de mediu și de competitivitate, pentru că este clar că pe viitor avioanele competitive sunt avioane cu consum mic și cu emisii scăzute. Obiectivul se referă la realizarea unor elemente demonstrative care să integreze toate tehnologiile compatibile între ele pentru a atinge reduceri mai întâi în orizontului 2020, apoi 2050. Clean Sky 2 e un program de 4 miliarde de euro, <clears throat> cu o mare parte de finanțare europeană. Există o altă inițiativă care contribuie la realizarea obiectivelor de mediu, de exemplu, hidrogenul uh, și Clean Sky se implică parțial în acest domeniu. Sau Biobase Industry, care tocmai a demarat și va avea un rol de jucat în ce privește biocarburanții. Clean Sky se referă la toate disciplinele și sistemele și echipamentele din avioane, sisteme electrice, structuri, celule de avion, categoriile de avioane vizate, de la aviația generală, avioane mici, până la <clears throat> marile avioane de tip Airbus. În dreapta insist asupra un aspect, există o evaluare tehnologică care se face periodic. Organismele de cercetare se ocupă de asta și se evaluează fiecare an dacă obiectivele definite la început pe categorii de avion sunt uh, în curs de a fi atinse prin tehnologii sau nu, pentru a orienta sau reorienta activitatea. În principiu, obiectivele din prima generație Clean Sky pentru anul viitor se vor atinge, apoi a doua generație care o să înceapă. Câteva imagini care se ilustreze, vedeți aici, câteva exemple de elemente demonstrative în zbor activități costisitoare. Iată de ce E un program de mari dimensiuni și vedem aici niște elemente de evaluare. Nu știu dacă reușiți să citiți ce vedeți pe ecran pentru avioanele, pentru zboruri de dimensiuni medii care sunt în centrul activității transportului aeriene în prezent se poate atinge această tehnologie cu reducere de 40% a emisiilor de dioxid de carbon. Deci lucrurile pot să fie pe calea cea bună și apoi industria care contribuie la aceste programe, v-am spus că în proporție de 50% să le introducă în uh, dezvoltarea de noi produse, ceea ce nu mai e misiunea programului nostru Clean Sky. În propulsia electrică, mai întâi hibridă și electrică mai târziu, face parte dintre obiectivele lui Clean Sky 2, lansat anul trecut, inclusiv la avioane de mari dimensiuni, ceva extrem de ambițios pentru care va fi nevoie de mult timp. Am spus că aviația e un sector care are nevoie de timp, de stabilitate, și unde lucrurile se fac pe termen îndelungat. <clears throat> Dar și dioxid de carbon e un gaz cu efect de seră pe termen îndelungat. ne se poate lucra într-o manieră coerentă. Un ultim aspect, poate, aviația e un sector extrem de bine organizat pe plan mondial din totdeauna. Ține de obiectivele și importanța sectorul aerian, care a obligat să se organizeze bine de la început. Există multe baze pe plan mondial și european pentru a întreprinde acțiuni în comun, pentru a avea obiective comune, obligatorii, s-a spus deja, ICAO va emite în curând un regulament cu privire la CO2, după cum este de mult în legătură cu zgomotul. Organizațiile de bază sunt dispuse să progreseze și e o voință comună. Europa e în linia întâi, dar nu e singură și americanii au programe asemănătoare cu Clean Sky. Vielen Dank für den... Mulțumim pentru cea a treia prezentare și acum am trece la întrebări și contribuțiile uh, membrilor Maiti Carimadeli. M'entend là Merci, Monsieur le Président. Euh, bienvenue à nos, à nos... Bun venit uh, invitațiilor noștri. Eu am mai multe întrebări, în special pentru Asociația din Industria Auto. Și aș dori de asemenea să mă refer și la aviație. În primul rând, unul dintre antevorbitori spunea că viitorul nu poate fi prezis. Numai că viitorul ne ni se arată foarte sumbru. 40 de milioane de cetățeni sunt expuși la uh, emisii de particule fine peste valorile europene neconformarea la reguli și particulele în suspensie PM10 și dioxid de azot se ridică la 32 până la 40%. 400.000 de decese premature pe an în Europa din cauza particulelor fine. Așadar, uh, costul poluării este foarte mare. Bine că stați jos, că altfel ați fi picat din picioare. 767 de miliarde de euro. 767 de miliarde de euro este costul dacă nu facem nimic. Uh, iar eu aș dori să vă, spun, să vă pun niște întrebări um, clare. Cum se face că industria auto din Europa nu este în stare să respecte normele de 80 de miligrame de kilo, pe kilometru uh, pentru NOx, în timp ce Statele Unite sunt capabile și alte țări sunt capabile? A doua întrebare. V-ați început intervenția cu viteza. În ceea ce privește vitezele, trebuie să vă reamintesc că în 2014 uh, uh, au uh, existat foarte multe decese pe drumuri și răniți grav. De câte ori ne vorbiți despre viteză, eu pot să vă vorbesc în calitate de raportor privind mobilitatea durabilă în loc să vă, să vă luptați pentru a reduce viteza, vorbiți despre cum să creșteți viteza în timp ce limitarea vitezelor în orașe este foarte importantă. Vorbiți despre tehnologie, însă eu vă reamintesc că motorina curată nu există. Uh, producătorii auto ne prezintă uh, filtre de particule noi, însă particulele sunt foarte fine și nu mai trec, uh, și trec de filtre și ajung direct în plămânii cetățenilor. Tot pentru asociația din industria auto. Aș mai avea o întrebare când aveți în vedere reconversia industriei auto pentru uh, eliminarea treptată a motorinei? Pentru că dacă nu facem asta acum, uh, salariații vor ajunge pe drumuri dacă nu îi convertiți la noile tehnologii și dacă nu îi pregătiți profesional. Am să închei imediat, domnule președinte, cu ultima întrebare legată de aviație. Cred că este un sector în care legătura între climă și transport este tot mai puternică. Aș vrea să știu un lucru. Se cere tot mai mult uh, taxarea uh, dieselului. N-am putea cumva pe viitor să taxăm și cherosenul astfel încât uh, banii colectați să poată fi folosiți pentru îmbunătățirea climei, pentru că și această industrie este la fel de poluatoare ca și celelalte. Mulțumesc! Meia Kilenen. Meia Kilenen. Thank you, Chair. Thanks for... Mulțumesc, le mulțumesc vorbitorilor. Aș vrea și eu să îi pun uh, câteva întrebări uh, domnului Galesi. Sunt câteva subiecte fierbinți. Mă adresez uh, domnului Petre Dolesi de la um, Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile. Spuneați că nu contează atât de mult mașinile în Europa, pentru că suntem o populație atât de mică dar dacă scot uh, documentele dumneavoastră referitoare la numărul de mașini aflate în circulație în lume, trebuie să știți că Europa are cea mai mare flotă de uh, autoturisme din lume. Și cred că asta face o diferență pentru ceea ce se întâmplă în Europa. Avem o flotă uriașă de autoturisme. Sper că niciodată nu ne veți mai um, minimiza poziția în această privință. Pentru că avem uh, de trei ori mai multe mașini decât în Statele Unite. Big case in this, uh... Deci suntem uh, foarte importanți din punctul de vedere al numărului de autoturisme care provoacă poluare și uh, schimbări climatice. Danke sehr. Jetzt Keith Taylor. Keith Taylor. Thanks, uh, Chair. Um, I have two small... Mulțumesc. Am două întrebări. Una pentru reprezentantul Asociației Industriei Auto și una pentru directorul executiv de la Clean Sky. Producătorii de camioane sau producătorii auto spun că Uh, ei pot uh, genera economii de carburant. Însă, unii sunt acuzați că între 97 și 2011 a existat un cartel în industria auto pentru fixarea prețurilor. Uh, s-a stabilit, practic, data introducerii tehnologiilor curate. De ce ar trebui să avem încredere în dumneavoastră? A doua întrebare se referă la industria aviatică. Pe slide-urile pe care ni le-ați prezentat, uh, ați inclus emisiile totale de dioxid de carbon. Mă întrebam dacă este vorba despre emisiile brute sau dacă este vorba despre potențialul de încălzire globală uh, pe care le au emise din sectorul aviatic. Pentru că dacă acestea sunt emise la înălțime, efectul este diferit. Mulțumesc. Mulțumesc, Marcus Piper. Așa. Eu uh, nu am vrut să intervin din cauza prezentărilor atât de bune, ci din cauza comentariilor colegilor. Stimați colegi de la, din tabăra stângistă. E clar că uh, avem în industria auto 12 milioane de angajați și, și cu familiile lor. Vă este clar că 75% dintr-o mașină este produsă de firme medii cu mai puțin de 250 de angajați și astfel de scenarii, tehnologia diesel, interdicția ei respectiv și chestia asta este cuprinsă în cugetările voastre îmi fac griji legate de argumentația voastră unilaterală. Bineînțeles că au existat scandale în industria auto și bineînțeles că cei responsabili trebuie trași la răspundere, dar nu e vorba despre industria auto, ci despre o gașcă de criminali într-un concern auto. Dar demonizarea întregii industrie auto este un pas uh, total Iurea și vreau să subliniez asta. Mulțumesc și acum intervin eu, pentru că dumneavoastră uh, ați intervenit. Bineînțeles, uh, sunt permise poziții unilaterale, asta este esența democrației. Am uh, vorbit despre monster trucks, deci acele camioane mari. Există o opinie, un studiu al Fraunhofer Institute, că 17% din traficul combinat va trece peste infrastructura rutieră. Eu sunt uh, împotriva, alții sunt pentru, însă efectul general nu este pozitiv. Și cel al doilea aspect, și la mașini s-au înregistrat progrese enorme. Anul trecut s-a dat exemplul că în ultimii 10 ani așa s-a întâmplat, e adevărat, dar bilanțul total nu s-a îmbunătățit pentru că sunt mai multe mașini și pentru că au devenit mai mari, mai grele și de aceea și pentru că consumă mai mult. De exemplu, SUV-urile sunt mai grele și consumă mai mult decât alte autoturisme și de aceea este nevoie și aici de o părere. În ceea ce privește industria navelor maritimă, acolo se consumă petrolul greu, care este un deșeu al industriei țițeilor, țițeiului. De ce, nu a fost intro, de ce nu a fost interzis până acum? Este un deșeu special și este ars fără filtru Uh, când se va putea obține interdicție aici? Uh, cu motorina normală, deja situația ar fi mult mai bună decât la acel petrol greu. Traficul aerian este în creștere, bineînțeles, și datorită subvențiilor, pentru că nu plătesc accize pe uh, cherozen. Dar bineînțeles că sta adeptul reducerilor și în traficul aerian, sunt obligatorii, dar între în fiecare an există 3000 de zboruri între Stuttgart și Frankfurt. Asta e o nebunie. Aș putea trece acest trafic pe alte infrastructuri. Acolo unde există infrastructuri alternative bune, între Berlin, Hamburg, Berlin, Hanovra, Paris, Bruxelles, acolo nu mai sunt chiar, nu mai sunt atât de multe zboruri și acolo trecerea a fost foarte bună și lină. Și în direcția asta trebuie să mergem. Apoi, ultima chestie, limitarea de viteză, palpitant, nu zic nu, dar în Germania nu există, este singura țară unde nu există viteză, de, viteză limitată, limită de viteză. În SUA, valorile reale sunt la 120 de km pe oră sau 100. Și acum întrebarea este, e nevoie pentru Germania uh, studii mai profunde sau măsuri mai exacte Poate că unele mașini merg cu 200-250 la oră. Eu vorbesc de Germania acum, da? Avem nevoie de teste europene, teste egale. Însă pentru că numai în Germania se poate conduce cu 200 sau 250 la oră, e nevoie oare de norme mai stricte pentru Germania sau e suficientă limitarea uh, la nivelul european? Bun, și acum nu vreți să mă lăsați să termin. Deja e a doua oară, sau a treia, sau a patra oară. Dar revin și la întrebarea dumneavoastră, pentru că ascult cu atenție nu întrerup pe nimeni și ascult cu atenție. Industria auto, e corect ceea ce spuneți legat de locurile de muncă. Și exemplul este Edzard Reuter, este o minte luminată, din păcate el s-a grăbit cu 10 ani, acum 25 de ani a transformat concernul Daimler Benz și a spus noi, în calitate de concern auto, nu vom avea un viitor decât dacă vom deveni un concern de mobilitate. Și spun asta acum 25 de ani. Ei construiau Mercedes, construiau camioane, uh, construiau tramvaie, trenuri regionale și ICE-uri, acele trenuri rapide din Germania, și chiar și biciclete. Și apoi a venit respectivul, a cumpărat, a tăiat bonusurile și acum Daimler răspunde și depinde numai de mașini. Dacă s-ar fi păstrat întreaga, întregul spectru de mobilitate, ar fi fost perfect, pentru că explodează toate sectoarele de transporturi, feroviar, rutier, maritim, bla, bla, bla și aerian. Uh, deci, sunt uh, interesat și de poziția dumneavoastră, desigur, doar concernele auto vor avea un viitor care se vor îndrepta către acest concept de mobilitate. Cum spunea și Esar Reuter, din păcate el s-a grăbit cu 10 ani, pentru că cu 10 ani mai târziu nu mai fi putut face lucrurile uh, invers. Cred că aveți mai multă experiență <laughs> ca șofer de Mercedes decât mine. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, als ik even een vraag... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în olandeză și aș vrea să eh, mi adresez întrebările domnului Hughes de la IMO. Pentru că ne apropiem de conferința COP21 de la Paris și știm că toate sectoarele vor trebui să facă eforturi. Sectorul clădirilor, sectorul uh, transportului maritim și aviatic și așa mai departe. Referitor la ceea ce fac uh, ICAO și uh, EMO, există um, un acord privind um, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aș vrea să știu care sunt uh, prevederile pentru un acord internațional. În al doilea rând, Aș dori să vă prezint un studiu interesant uh, care a fost prezentat dimineața dimineață în Parlament cu privire la emisiile traficului maritim și aerian. Este un studiu foarte interesant și arată evoluții îngrijorătoare ale emisiilor în uh, sectorul transportului aerian și maritim. Nu este suficient uh, doar să le ținem sub control până în 2020, din potrivă trebuie să le scădem considerabil, pentru că altfel procentul emisiilor din uh, sectorul uh, de trafic maritim um, vor crește semnificativ față de alte sectoare. În sectorul clădirilor, în sectoarele industriale, se reduc drastic emisiile de dioxid de carbon Însă industria maritimă nu face aceleași eforturi. Ce intenționați să faceți uh, în viitor pentru industria maritimă? Mulțumesc! Mulțumesc și acum ați auzit întrebările, veți răspunde la ele în aceeași ordine. Da? 5 minute. Thank you very much and, uh, and I try to accommodate from right Mulțumesc, uh, voi încerca să răspund de la dreapta la stânga. Primul set de întrebări se referă la particule și alte subiecte similare. Există studii cu cifre și concluzii. Până acum nu am văzut un studiu bun care să spună, uite, asta este exact contribuția autoturismelor, uh, utilitarelor, camioanelor, generării de electricitate sau energie termică. Toate sunt puse în aceeași oală. În ceea ce privește dieselul, și eu mi-am pus de multe ori întrebarea de ce este responsabil dieselul acum. Trebuie să vorbim despre situațiile din viața reală, în care avem mașini de peste 10 ani. Da, acestea au emisii foarte mari, știm asta dar dacă mergem acum în showroom-uri uh, și cerem uh, motorul uh, pe diesel de cel mai înalt standard, emisiile sunt zero particole. particule. Pe de altă parte, ceea ce am făcut noi în Europa în ultimii 20-30 de ani, am spus că da, dieselul este bun, pentru că are emisii de dioxid de carbon mult mai scăzute și toate politicile uh, pe care le-am convenit împreună se concentrau pe emisiile de CO2. Bun, au fost uh, dezvoltate tehnologii. Putem discuta dacă putem să combinăm tehnologiile, dacă putem să facem tranziția la tehnologii noi, așa cum facem în momentul de față, pentru a reconcilia emisiile de dioxid de carbon și standardele de calitate a aerului. Dar de aceea am ajuns uh, de la Euro 1 la Euro 6 cum avem astăzi. Aceasta a fost politica noastră și trebuie să fim uh, foarte onești referitor la situația din Europa. Da, avem uh, această problemă pentru că avem uh, flota cea mai mare, dar avem și țintele cele mai stricte. Nimeni nu contestă asta. Iar ceilalți uh, urmează ceea ce face Europa. Uh, China, Corea așteaptă să vadă ce face Europa și apoi urmează și ele. Uh, noi avem țintele cele mai stricte din lume. Ne luăm responsabilitatea în serios și știm că și alții ne vor călca pe urme. Sigur că dioxidul de carbon este un gaz care se plimbă prin aer. Dacă luăm exemplul uh, pieței din China, care în 1-2 ani va fi mai mare decât uh, Europa, vârsta medie se va dubla. Imaginați-vă că mașinile au fost produse pe undeva prin anii 80. Gândiți-vă ce performanță au și vor fi milioane de mașini uh, care uh, vor circula acolo. Dar gazul uh, va merge și în Europa. Gazul nu stă pe loc. Acestea sunt realitățile de astăzi și, din păcate, trebuie să ținem cont de ele. Referitor la încrederea în industria noastră. Dacă aș, ar fi să împart sala în două părți, prima parte nu va avea niciodată încredere în noi, iar cea de-a doua parte poate că va avea ceva încredere în noi în viitor. Așa este, întotdeauna am fost tratați un pic negativ. Dacă nu mă înșel, însă, în uh, cazul cartelului uh, din uh, industria producătoare de mm, camioane, nu, uh, instanța nu a găsit astfel de practici că ne place sau nu, asta e altceva. Dar au existat cazuri, au fost abordate în instanță, au existat decizii, au fost și sancțiuni. Uh, așa se întâmplă și în cazul de față. Cei care încalcă legea vor fi pedepsiți. Punct. Și ajung acum la comentariile pe care le făcea domnul președinte, uh, vorbind despre megacamioane și autoturisme. Da, sigur, avem uh, opinii diferite. Poate că mega camioanele contribuie la creșterea eficienței. Am și câteva slide-uri în acest sens. Poate că în unele țări uh, sunt bune, deoarece îmbunătățesc performanța și îmbunătățesc uh, reducerile de dioxid de carbon. Altora nu le plac astfel de vehicule. Până la urmă, totul ține de o decizie democratică. Vom vedea până la urmă ce va ieși. Mulțumesc! Yes, Thank, thank, thank you. Domnul uh, Dolezi. Um, uh, o să iau întrebările pe rând. Vorbeați despre păcură. Există prevederi care vor uh, limita consumul de păcură la 0,5% în 2020 vorbiți despre 200 de milioane de tone de carburant suplimentar necesare pentru uh, aprovizionarea flotei internaționale de nave. Acum, dacă părțile la anexa 6 decid că acest carburant uh, nu este disponibil, vom prelungi durata până în 2025. Standardul de calitate pentru acest carburant se va schimba oricum în viitor. Apoi, uh, nu am înțeles exact întrebarea uh, legată de prevederile unui acord internațional. Vă refereați la discuțiile de la COP21 uh, sau la ceea ce face IMO? Eu aș dori să mă refer uh, la acea afirmație cum că cresc emisiile din uh, sectorul de transport maritim. Da, așa este, cresc emisiile și vor crește cu 15 până la 25% până în 2050. Dar în ceea ce privește mm, emisiile pe navă, am introdus uh, cerințe obligatorii de eficiență energetică. Dificultatea este că dacă cererea de servicii de transport maritim internațional crește, atunci probabilitatea ca emisiile să crească este mare. Chiar dacă emisiile pe navă uh, vor uh, scădea, emisiile totale vor crește ca urmare a creșterii cererii. Este o provocare pentru noi toți și trebuie să ajungem la un echilibru între uh, dezvoltare, între cerere și așa mai departe. Statele membre ale IMO uh, au interesul să își crească comerțul prin importuri și exporturi. Deci trebuie să ajungem la un echilibru între reducerea emisiilor din acest uh, sector și uh, creșterea cererii pentru astfel de servicii la nivel internațional. Aceasta este o decizie care ține de decidenții politici uh, de la nivel global. Noi avem uh, cerințe obligatorii în ceea ce privește eficiența mm, din construcție și reducerea consumului de carburant. Am avut uh, întâlniri de lucru în acest sens și până la urmă ideea este să adoptăm măsuri corespunzătoare pentru flota internațională. Ne continuăm uh, demersul în acest sens. Nu am înțeles foarte bine întrebarea legată de prevederi. Ați vrea să ne clarificați un pic, vă rog? Da, o secundă, o secundă. O să vă întreb în engleză. În rezoluția Parlamentului European uh, există solicitări adresate ICAO și IMO pentru a-și intensifica eforturile de a ajunge la un acord uh, înainte de sfârșitul lui 2016, asta în afara cadrului uh, COP21. Ce va face IMO pentru a ajunge la un acord înainte de sfârșitul lui 2016? Pentru că nu știm exact care sunt perspectivele ajungerii la un acord. Mulțumesc foarte mult pentru această clarificare. Uh, IMO uh, a analizat măsuri uh, bazate pe piață în ultimii ani. În momentul de față, cadrul global pentru schimbări climatice reprezintă o provocare pentru foarte multe state membre. Am avut și protocolul de la Kyoto, am avut și anexa 1, și acest cadru de reglementare prezintă probleme pentru IMO. Noi reglementăm navele și încercăm cumva să reconciliem aceste principii cu uh, principiul uh, responsabilității. Um, cum facem asta va depinde foarte mult uh, de ce, e, ce se va hotărâ la Paris și noi suntem curioși uh, care va fi rezultatul uh, COP de la Paris. Și acest, aceasta va stabili cadrul uh, activităților noastre viitoare. Eric Dotria. Mulțumesc și acum Eric Dotria. Da, mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare se referă la impozitarea eventuală a cherozenului. numai mă număr printre cei care li se zburlește părul la <clears throat> auzirea cuvântului taxe sau impozit. De ce nu? Cu condiția să fie alternative disponibile, pentru că altfel o taxare a cherozenului n-ar face decât să mărească și mai mult prețul la transportul aerian și nimic altceva. Alternativa ar fi un alt carburant, o gamă de carburanți alternativi care deocamdată nu sunt uh, suficient de matură pentru a fi utilizat. Oricum există acest sector în dezvoltarea biocarburanților. <clears throat> Poate un utilizator marginal în volum e important totuși în sine. Vă spuneam deja că există și o altă inițiativă tehnologică comună care se va ocupa de asta pe plan european. Sunt și alte activități finanțate de Comisia Europeană sau pe plan național. Și în orice caz, trecerea cel puțin parțială la biocarburanți se numără printre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele în orizontului 2050. Dacă la un moment dat se dovedește că e util să se treacă printr-o taxare a cherozenului, de ce nu? Astăzi știți că e o cale oarecum diferită care s-a propus de către Comisia Europeană și anume de sistemul ETS aplicat în aviație, s-a lovit de niște probleme pe plan mondial, după cum știți, poate la fel de bine ca și mine, e adevărat că transporturile aeriene, ca și construcția de aeronave, sunt domenii cu totul globalizate. Trebuie să fim atenți la acest aspect, pentru că asta nu înseamnă că Europa nu trebuie să fie în linia întâi ce privește aplicarea de noi măsuri, ci să ținem cont de faptul că Europa nu acționează singură încă o dată, acest transport e organizat pe plan mondial, la ICAO și în alte organizații <clears throat> și pe aici trebuie să treacă și aplicarea de soluții comune. ICAO se ocupă într-adevăr activ de introducerea unor standarde în materie de CO2, la fel de constrângătoare ca și cele existente în prezent în legătură cu zgomotul și care evoluează periodic. Există un grup de lucru de specialitate cu reprezentați din industrie și de la organisme de stat. Sunt convins că în următorii doi ani va apărea acest regulament. Nu pot să vă dau încă cifre, dar există multe elemente pe care să ne bazăm pentru ca ICAO să identifice un obiectiv care să poată fi și de atins și suficient de ambițios. După cum s-a făcut și la zgomot pentru a însoți și a atrage evoluția tehnologică, fără a stabili toate aceste obiective de neatins, pentru că atunci ar, n-ar avea rost în legătură cu o întrebare legată de Frankfurt-Stuttgart. Mă bucur foarte mult că merg cu trenul de la Paris la Lyon sau de la Bruxelles la Paris sau de la Paris la Marsilia. În plus, nu reprezint un lobby al aviației. Dar e o problemă de optimizare globală, de politică, de voință politică. Dacă autoritățile publice dezvoltă mijloace terestre de transport mai eficiente decât transportul aerian, e foarte bine. Trebuie să existe o abordare intermodală. Tot mai mult aceste aspecte se discută pe plan național și european și cred că e un lucru foarte bun. Dar știți că ce e esențial în uh, creștere și în dezvoltarea transportului aerian nu vine în transportul dintr-un oraș european în altul, ci din Asia, <clears throat> din țări emergente sau uh, recent propulsate pe scena mondială, Orientul Mijlociu, Orient, e un subiect uh, mondial. Și un ultim aspect, s-a pus o întrebare în legătură cu cifrele, dar de fapt nu erau cifre, erau tendințe. E vorba de emisii brute. Apoi există o prelucrare necesară pentru a ști exact efectul lor asupra schimbărilor climatice, în funcție de altitudinea la care au loc emisiile și așa mai departe. Dar, până la urmă, ce contează, întrucât oricum acțiunile care vor fi desfășurate pentru a reduce vor fi proporționale, indiferent de procentul real, 3-5% sau cât ar fi din punct de vedere al uh, ponderea emisiilor din aviație față de toate emisiile de origine umană. Ja, vielen Dank. Und Vă mulțumesc. Acum încă o întrebare suplimentară, vă rog. O întrebare simplă cel de la, pentru cel de la industria auto. Ați putea numi modelele de motorină care nu au emisii de particule fine? Aveți cuvântul. Eu cred că regulamentele arată clar că nu trebuie să arătăm care sunt regulamentele. I think we all our members are fulfilling the legal requirements. Deci membrii îndeplinesc Eh, toți îndeplinesc eh, cerințele legale. Da, niciun răspuns e tot un răspuns. Mai întâi ajungem, am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Vreau să mulțumesc vorbitorilor și vreau să mulțumesc participanților la dezbatere. La modul general se poate spune că avem un numitor comun, vrem cu toții să îmbunătățim toate sectoarele fie vorba de un transfer sau de uh, a anumitor uh, mijloace, asta este întrebarea decisivă. Dar adesea s-a vorbit de dimensiunea globală și nu pot decât să spun dacă voi compara uh, situația cu cea din Statele Unite, acolo, uh, din punct de vedere statistic, toți cei care au voie să conducă o și fac, Există familii însă cu două mașini și altele cu cinci. În uh, China sunt 40 de mașini, însă la mii de locuitori. Dacă, doar, dacă se ajunge ca jumătate dintre chinezi să aibă o mașină, nu vor mai exista mașini în Europa, nu va mai exista oțel, nu va mai exista nimic. Dar și cei care au un cei care au un Daimler sau un Peugeot mare nu pot merge în China să le spună celor de acolo că n-au voie să meargă cu mașina. Noi nu putem decât să servim drept exemplu. Europa e un actor global și un actor important. Dacă noi arătăm lumii că putem asigura mobilitatea și proteja mediul, atunci vom uh, reuși să găsim uh, persoane care să se inspire. Și eu, fiind german, îmi aduc aminte de imperativul categoric. Trăiește astfel încât viața ta să fie posibilă pentru orice persoană de pe această planetă, nu numai pentru cei din Occident. Și de aceea, în viața de zi cu zi, trebuie să ne imaginăm, să ne întrebăm cum arată lumea în alte zone, nu numai la noi. De aceea trebuie să avem această perspectivă globală. Și atunci putem realiza foarte multe lucruri. Avem nevoie și de o competiție loială, concurență loială, s-a spus și acest lucru. Cele 3.000 de zboruri între Stuttgart și Frankfurt ei bine, acolo există un uh, traseu feroviar bun, dar e de două ori mai scump decât zborul și asta este o problemă majoră. De aceea avem nevoie de concurență loială, fie că. Uh, deci ori să plătească toți acciza pe carburanți, ori niciun actor. Asta se va discuta și la Paris. Tocmai pentru că există acea întâlnire de la Paris, cred că a fost una consistentă. Uh, s-au numit toate problemele, nu mi-a lipsit nimic, de aceea încă o dată vreau să vă mulțumesc călduros și să declar această ședință de astăzi a Comisiei TRAN închisă. De aceea mulțumesc încă o dată și o seară plăcută.